Mm. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, dragi colegi, trecem la vot. Primul raport este raportul doamnei Metzola, acordul cu Confederația Elvețiană privind modalitățile de participare a acesteia la Biroul European de Sprijin pentru Azil. Este un vot unic. Prin apel nominal s-a deschis votul.